Mes chers collègues, j'ouvre la séance et je souhaite une très... Dragi colegi, să deschidem ședința și vreau să urez bun venit vicepreședintelui Parlamentului European, colegul nostru, Rainer Wieland, care este responsabil pentru bugetul Parlamentului European. Și, de asemenea, urez bun venit în mod cordial și secretarului general al Parlamentului European, domnul Klaus Welle. Însă, înainte de a aborda singurul punct de pe ordinea de zi și anume evocarea ceea ce ar putea să fie bugetul Parlamentului European în anul 2017. Deci, înainte de asta, aș dori mai întâi să vă prezint o solicitare exprimată de către Curtea de Conturi Europeană, care are dificultăți în ceea ce privește tabelul efectivelor. Se pare că o situație destul de urgentă și dacă sunteți de acord, aș dori să adăugăm acest punct la, pe ordinea noastră de zi. Dacă nu sunt obiecții din partea dumneavoastră, atunci acest punct va fi evocat ulterior. Și astfel vom putea aborda subiectul principal al ordinei de zi a ședinței noastre de astăzi și anume proiectul de buget schița proiectului de buget european pentru Parlamentul European pentru anul 2017. Colegul nostru, David Maria Sassoli, cel de-al doilea vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru buget, uh, este absent, își cere scuze, pentru că în același timp participă la o discuție tripartită în ceea ce privește guvernanța referitoare la cel de-al patrulea pachet feroviar. Deci, dacă sunteți de acord, atunci am putea să începem mai întâi cu o introducere din partea colegului nostru, raportor, domnul Indrek Tarant, după care o introducere din partea vicepreședintelui Viland și o prezentare din partea secretarului general al Parlamentului European, 20 de minute, cam așa, și apoi o putem avea uh, întrebări și răspunsuri. După care vom trage concluziile. Deci, mai întâi are cuvântul domnul Tarand. Aitäh, härra president. Voilà, Estnis. Euh, suur tänu kõikidele, kes on Euroopa Parlament. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au adus contribuții la acest raport. Raportorii din umbră, secretarul general, domnul Vele, președintele comisiei noastre și diferiți alți membri ai personalului nostru care au lucrat la acest text. Deci, mulțumiri tuturor! Trebuie să recunosc faptul că că inițial am crezut că va fi vorba de un raport simplu, dar se pare că m-am înșelat. Inițial am crezut că va fi vorba de o confruntare tipică în care deputații și politicienii vor să demonstreze alegătorilor lor că au o activitate încununată de succes pentru că sunt întotdeauna în măsură să găsească o cale pentru a reduce costurile. Pe de altă parte, secretariatul și vicepreședintele încearcă să demonstreze că un parlament, în adevăratul sens al cuvântului, poate funcționa doar dacă beneficiază și de o finanțare, în adevăratul sens al cuvântului. Și am avut câteva aspecte care au fost abordate în mod întemeiat ca și amendamente, nu sunt incluse în proiectul de raport. Evident, țin foarte mult la apelul pentru o transparență sporită. O transparență sporită nu numai pentru public, ci și în interiorul Parlamentului European și mulțumită secretarului general și mulțumită doamnei Rate, am avut azi dimineață o ședință în care aceste atribuții destul de dificile în materie de securitate au fost abordate, mai ales în ceea ce privește datele, ce anume exact, cum va arăta acest sistem și Elmar Brock, care este un veteran în acest sens și care cunoaște subiectul încă deja din 1999, a, s-a pronunțat în mod pozitiv, însă e clar că lucrurile pot fi îmbunătățite. Apoi, chestiunea abordării generale în ceea ce privește proporționalitatea în momentul în care vorbim despre măsurile utilizate pentru noile măsuri de securitate. în uh, bugetul per total. Este și motivul pentru care aș dori să subliniez că e nevoie și de mai multe informații, nu numai către mine ca și raportor, ci și către ceilalți membri ai acestei comisii. Și astfel vom fi în măsură să explicăm mai bine colegilor noștri în diferitele grupuri politice cum stă situația, pentru că e destul de interesant să vezi felul în care fiecare membru uh, în momentul în care abordează procesul acesta de stabilire a bugetului, pune accentul pe diferite detalii din viața noastră parlamentară de zi cu zi. Și eu vreau să fiu în măsură să explic lucrurile, în așa fel încât să fim în măsură să obținem sprijin din partea grupurilor politice. Sunt de acord cu secretarul general și cu abordarea sa și pot fi de acord cu mandatul, însă o să trebuiască să vedem cum anume, în detaliu, putem aborda acest mandat pentru a ști exact ce înseamnă aceste birouri mobile în circumscripțiile electorale și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește politica imobiliară, întotdeauna pentru mine a fost un adevărat coșmar acest subiect și dacă am avea niște informații suplimentare și specifice, am putea să rezolvăm și această dificultate a bugetului. Eu am menționat aici, în mod specific, dorința de a renova clădirea Polonhi Spac. Dacă am ști mai exact care sunt intențiile și ce fel de cercetare și evaluare ar trebui să fie realizate, atunci e clar că am fi mai în măsură să luăm o decizie în, în acest sens. Apoi, în ceea ce privește șoferii, vreau să mulțumesc tuturor pentru felul în care am reușit încă din zori să discutăm toate aceste idei și poate n-am înțeles întotdeauna exact cum au fost prezentate lucrurile, poate nu le am înțeles, n-am înțeles intenția, însă am încercat, în ciuda mai multor avertismente din partea unor deputați mai înțelepți, să ajungem la concluzia că poate acest, acest sistem nu trebuie să fie modificat. Și evident, ultimul punct se referă la cooperarea dintre Parlament și Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor. Aici suntem de părere că trebuie să susținem ideea aceasta de uh, birouri suplimentare de sprijin promovată de către Parlament. Mi s-au adresat și întrebări și doar așa poți învăța, cel puțin așa cred eu. Și am primit răspunsuri bune până în prezent și am speranța că vom continua pe această cale. Poate cu cât întrebările sunt mai uh, proaste, poate cu atât mai bune vor fi răspunsurile. Și mă voi opri aici în așa fel încât să oferim ocazia invitaților noștri, membrii ai comisiei noastre și din partea biroului și din partea secretariatului să aibă ocazia de a se exprima. Mulțumesc foarte mult! Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule raportor, pentru faptul că ne-ați împărtășit toate aceste aspecte și întrebări și acum are cuvântul președintele, vicepreședintele Wieland. Äh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegului Tarant pentru această introducere. Dați-mi uh, voie să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați iterat niște procente în introducerea dumneavoastră. Iată, procentele, sumele rămân în continuare uh, deschise. Dați-mi voie să vă laud pentru tezele exprimate la punctul 13, spre exemplu. Dați-mi voie de asemenea să vă mulțumesc că la punctul 17, la subiectul IT, spuneți că putem și trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție. Acum, în ce măsură abolirea faxurilor e neapărat necesară? Bine, discuția poate discuta pe tema aceasta. Uh, cu atât mai mult cu cât cu siguranță există europarlamentari uh, care nu sunt de acord cu această propunere. V-ați concentrat în raportul dumneavoastră pe diferite teme. Voi încerca să comentez aceste teme pornind de la structura dumneavoastră. De asemenea, voi încerca să subliniez chestiunile pe care le consider prioritate. Știți prea bine, anul 2016 și anul 2017, la rândul său, uh, va avea drept uh, punct central până la urmă problema securității. Există multe de făcut. Vedem ce s-a făcut la intră, uh, intrarea dinspre piața Luxemburg, uh, vedem ce se face la cealaltă, lucra, uh, la cealaltă intrare. Cu siguranță lucrurile vor, lucrările vor continua. Nu toată lumea este mulțumită cu deciziile luate, dar toți criticii trebuie să înțeleagă că nu putem să ne rezumăm la întărirea intrărilor sau securizarea uh, intrărilor atâta timp cât uh, la nivelul uh, uh zero al clădirilor uh, există în continuare geamuri care pot fi foarte ușor uh, sparte. Și cu siguranță există multe alte locuri prin care se poate pătrunde în uh, clădirile Parlamentului uh, European decât pe la intrări. De asemenea, în uh, anul 2017 va trebui să discutăm ce se va, despre ce anume și ce măsuri trebuie să punem în aplicare pentru a securiza spațiul din afara clădirilor. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu personalul de securitate. Trebuie să vedem dacă e salutară sau nu intrarea forțelor în armate în clădirile Parlamentului. Trebuie să vedem în ce măsură poliția ar trebui să fie prezentă aici. Nu e vorba doar de chestiuni uh, politice, ci și de uh, chestiuni financiare până, până la urmă. Vor trebui alocate mai multe fonduri pentru aceste măsuri. Mai există și măsuri imobiliare care trebuie să fie luate. Ei, pornind de la toate aceste fapte, sunt absolut convinsă că, cel puțin în următorii 5 ani, vom tot avea costuri suplimentare generate de, de acest context. Va trebui să vedem dacă aceste cheltuieri uh, trebuie introduse în procente sau nu. Cu siguranță, siguranța, securitatea va fi în continuare o temă esențială. Și această temă va merge mână în mână cu politica imobiliară. Măsurile de securitate nu pot fi luate fără măsuri corespondente în domeniul politicii imobiliare. De asemenea, va trebui să, să stabilim cât de temenică va fi renovarea clădirilor. Renovările acestea, renovările clădirilor, clădirilor sunt necesare și va trebui să discutăm încă de pe acum despre cheltuierile implicate. Eu uh, încă de pe acum uh, încep să mă întreb când anume ar uh, fi momentul cel mai oportun pentru începerea lucrărilor de renovare. PHS este prima clădire care trebuie renovată, după aceea ar urma ASP-ul, deci lucrări de lungă durată. Eu consider că aceste lucrări ar trebui să înceapă în 2019 și să continue după aceea. Prin urmare, perioada intermediară ar trebui să fie folosită pentru a stabili ce anume ne dorim să facem cu aceste clădiri. Ne dorim o renovare minimă, ne dorim atingerea unor standarde minime, astfel încât, spre exemplu, șoarecii să nu ajungă chiar așa de ușor la etajul al 11-lea. <laughs> Eu am văzut un, uh, un șoare, uh, șoricel în biroul meu, nu cred că a luat liftul, e prea micuț șoricelul pentru a ajunge la butoane. Au existat colegi care s-au plâns uh, de întâlnirea cu un șobolan, deci, iată, clădirea are nevoie de lucrări de renovare. Să nu uităm că ne întâlnim în clădiri aici, la Strasburg, clădiri care, în marea lor majoritate, au uh, fost construite acum vreo 35 de ani sau lucrările la ele au început la 35 de ani și pe vremea aceea standardele erau cu totul altele. Cu 35 de ani în urmă internetul nu era chiar atât de important. Între timp a trebuit să instalăm uh, mii și mii de kilometri de cabluri prin uh, clădirile noastre. Deci trebuie să stabilim ce ne dorim. Ne dorim o renovare normală, așa, ca acasă, pentru a ne asigura că ușile nu mai scârție, că ferestrele se închid, sau vrem să mergem mai departe pentru a ne asigura că ale noastre clădiri sunt eficiente din punct de vedere energetic, spre exemplu, că aceste clădiri sunt mai sigure, clădirile acestea în ziua de astăzi nu ar mai fi construite la fel și prin prisma securității. și uh, de asemenea, am putea să ne gândim la o mai bună utilizare a volumului în care este găzduit de aceste clădiri. Deci, Iată, multe, multe trebuie să fie schimbate, mai mult ca sigur pe viitor vom avea nevoie de mai multe săli de ședință, spațiul ar trebui să fie mărit sau, mă rog, mai eficient folosit pentru a se acomoda aceste noi săli de, de ședințe. De asemenea, trebuie să ne gândim la vizitatori, deci teme importante care cu siguranță vor fi discutate sau trebuie să fie discutate până în anul 2019 când lucrările ar trebui să înceapă. După aceea, vorbeați despre serviciul uh, de șoferi. În, aici, în Belgia, nu putem să creăm, uh, să organizăm o licitație pentru serviciile de șoferit, uh, așa cum ar face-o Parlamentul din Germania. Parlamentul din Germania, spre exemplu, plătește pentru un anume număr de ore de condus pe an. Prin urmare, serviciul care a câștigat uh, contractul trebuie să fie permanent la dispoziția uh, euro sau deputaților din uh, Bundestagul uh, german. Ori, așa ceva nu se întâmplă aici, în Belgia. Bundestagul uh, german uh, are la dispoziție, oricând își dorește, 150 de, de mașini. Repet, asta nu se poate face însă aici, în Bruxelles. Avem fie uh, posibilitatea de a apela la serviciile Uber, nu ne dorim asta, sau avem posibilitatea de a internaliza serviciilor, serviciile. Am analizat uh, regulile de procedură și mi-am dat seama că licitațiile nu pot fi organizate așa cum ar, fi, ar putea uh, și sunt ele organizate în statele membre. Am spus deja despre uh, punctul 14, cred. În ceea ce privește hârtia, eu vă sfătuiesc să nu, să nu fiți chiar atât de ambițioși am atins multe obiective, dar uh, cei prea mult strică. Și la punctul 12 mi-ar plăcea să argumentați mai clar. Eu cred că senzația că lucrurile s-au uh, înrăutățit și ar putea avea sursele uh, în uh, faptul că în ultimele luni am avut tot felul de restricții la intrare. Și am uitat două lucruri. În primul și în primul rând, principiul uh, transparenței în ceea ce privește costurile nu cred că ar duce la economii pentru Parlamentul European. Am avea nevoie de personal suplimentar pentru această transparență și uh, tocmai de aceea unele sume forfetare până la urmă își au rațiunea lor de a fi. Curtea Constituțională din uh, Karlsruhe, de câteva, cu câteva zile în urmă, s-a pronunțat cât se poate de clar, spunând că aceste sume for- forfetare sunt cât se poate de constituționale și legale. Și încă o remarcă, nu mai găsesc uh, neapărat uh, cifra din raport, dar în raport dumneavoastră vorbeați despre cifrele pe care le punem uh, la dispoziție și în contextul ăsta vorbim despre MEP ranking. Eu nu sunt de acord cu uh, principiul cantității în momentul în care evaluăm activitatea uh, eurodeputaților. Există deja eurodeputați care au sute de intervenții, au sute de întrebări adresate comisiei, uh, o întreagă activitate care are așa o formă angro. De multe ori, aceste demersuri uh, vizează pur și simplu statistica și impresia bună lăsată celor interesați. Eu cred că toată lumea ar trebui să se uite pe site-ul Parlamentului nostru. Site-ul acesta arată cât se poate de clar ce anume uh, face Parlamentul European. Uh, nu cred că are niciun uh, sens să stabilim uh, sau să, să menționăm cât se poate declar numărul de intervenții ale fiecărui uh, eurodeputat. Spre exemplu, eu în calitate de vicepreședinte, de fiecare dată când dau cuvântul cuiva în plen, obțin o bilă albă în aceste statistici. Ori genul acesta de vile albe nu își au uh, sensul. Cred că există lucruri care trebuie să fie tratate într-o manieră rațională. A scrie însă de câte ori a vorbit cineva uh, și a nu ține cont de faptul că, ce știu eu, un eurodeputat e însărcinată sau o eurodeputată e însărcinată sau cineva este bolnav și de asta nu e prezent, ei, uh, deci, genul acesta de cifre nu își are sensul. Cred că ar trebui să ștergem uh, cifrele acestea de pe site-ul nostru. Cei care consideră că numărul de intervenții, indiferent de calitatea lor, uh, este important, atunci uh, să numere ei sau să numere el. Dar, domnule Taranț, dumneavoastră nu ar trebui să țineți cu dinții de acest uh, principiu și uh, cu atât mai mult n-ar trebui să încercați să îl cimentați și să-l uh, întăriți. E o chimeră. ne îndepărtăm de calitate. Este proastă guvernanță ceea ce facem noi prin cifrele acestea. Deci, principiul acesta trebuie să fie eliminat. Și după aceea Ă, cine știe, numărul de solicitări, de întrebări ă, cu, răspuns, cu solicitare de răspuns oral, cu siguranță va, va scădea. Ă, anul trecut am avut 17.000 de e, e, explică, explicații la vot. Am avut de asemenea mii de întrebări cu solicitare de răspuns oral adresate comisiei. Ei, când uh, numărul acestor uh, întrebări va scădea, cu siguranță și poziția noastră în fața Comisiei Europene va fi uh, mai solidă, va fi mai credibilă. Deci, principiul acesta cantitativ trebuie să fie eliminat. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Simple de, de mettre en valeur la Nu e foarte simplu să subliniezi în mod corect performanța și, evident, am înțeles foarte bine că nu trebuie să facem o confuzie între uh, cultul acesta față de indicator și ideea de a cultiva performanța. Domnule secretar general, puteți să ne spuneți în linii mari care este schița de proiect pentru bugetul Parlamentului European pe care ați redactat-o pentru 2017, vă rog. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate că ar fi uh, mai bine să spun de la bun început uh, calendarul. Primul proiect a fost, uh, de buget a fost prezentat prezidiului în 1 februarie. Astăzi avem posibilitatea de a discuta cu Comisia pentru Bugete. Așa aceea, pe 7 martie, prezidiul se va ocupa din nou de acest proiect de buget. Pornim de la premisia că vor exista discuții între prezidiu și membrii Comisiei pentru uh, bugete și sperăm să ajungem la votul în plen pe data de 14 aprilie. Știți prea bine că de mai mult de 20 de ani Parlamentul uh, obține vreo 20% din bugetul Uniunii Europene pentru cheltuielile proprii. În proiectul nostru veți vedea că ne dorim uh, pe uh, viitor uh, să obținem doar 19,26% din bugetul uh, administrativ al Uniunii Europene. Asta este propunerea pentru anii următori. Din punct de vedere structural, propunerea este asemănătoare cu propunerea din anul trecut. Facem o distinție între cheltuielile obișnuite și cele excepționale. Din păcate, anul trecut uh, am avut cheltuieli excepționale pentru securitate. Ne dorim ca aceste cheltuieli uh, uh, excepționale să continue. Lor li se adaugă și cheltuielile sau uh, procentul de 0,2 pentru limba, limba irlandeză care trebuie să fie introdusă rapid pentru a elimina derogările. Deci structura este aceeași ca și pentru bugetul pe 2016. Securitatea, cum spuneam, este unul dintre domeniile esențiale. Aproape săptămânal, din păcate, iată, există tot felul de atentate. Vedem că în Orientul apropiat există un război la care sau în care sunt implicate și o serie de state membre ale Uniunii Europene. Și asta, bineînțeles, aduce cu sine noi pericol, pericole, iar pericolele acestea nu sunt uh, de scurtă durată, ci cu siguranță ne vor chinui în următorii ani. În plus, la Bruxelles sau Bruxelles este, iată, un leagăn al islamismului, uh, Uh, lucru pe care l-am aflat cu toții uh, cel târziu odată cu atentatele de la Paris. Din fericire, Parlamentul încă din 2009 a întreprins uh, diferiți pași, a întreprins o serie de măsuri pentru îmbunătățirea organizației sale, organizării sale și a securității. În 2009 exista o mică unitate care s-a transformat într-o direcție, mai apoi o direcție generală, încet, încet ne-am luat rămas bun de la prestatorii externi și am internalizat aceste servicii. Dar, în mod uh, hotărător, controlul uh, strategic privind uh, securitatea noastră și planificarea în ceea ce privește securitatea este internalizată și de ea se ocupă o serie de angajate al Parlamentului European. Încă din ianuarie anul trecut am uh, Uh, am reacționat la atentatele de la Paris uh, și uh, această reacție a luat imani sau a, a s-a transformat în dorința de a îmbunătăți securitatea intrărilor în Parlamentul European. Lucrările de modernizare sunt în curs, s-au încheiat în, la intrarea uh, dinspre piața Luxemburg, iar cele de la intrarea dinspre Rue Wirtz uh, vor fi încheiate în aprilie. Am decis, uh, de asemenea, să creăm un, uh, o nouă, un nou ecuson mai sigur din anul 2017 încolo. Părerea prezidiului este aceea că sistematic uh, și progresiv trebuie să eliminăm toate lacunele în domeniul securității. Asta înseamnă că nu doar uh, principalele intrări ar trebui să răspundă celor mai înalte standarde de securitate, ci toate intrările în Parlament trebuie să fie securitizate. Pentru că, până la urmă, Uh, doar astfel ne putem asigura de uh, integritatea noastră. Deci asta înseamnă că lucrările vor începe aici, vor continua și la Strasburg uh, și vor fi toate măsurile de securitate vor fi incluse și în lucrările desfășurate la Luxemburg. În al doilea rând, există ferestre deosebit de nesigure, ferestre care nu ar mai arăta la fel în cazul în care ar fi create astăzi, în special ferestrele cantinei și a restaurantului eurodeputaților uh, sunt foarte periculoase și mai există și alte suprafețe de același gen. De ce sunt periculoase ferestrele acestea? Pentru că în cazul uh, unei explozii, uh, cioburile s-ar transforma în proiectile prin urmare, aceste ferese ar trebui să fie securitizate. Există mai multe posibilități tehnice pentru realizarea acestui fapt, uh, posibilități pe care le analizăm. De asemenea, vrem să se curizăm clătirile împotriva atacurilor eventuale cu vehicule. În plus, și domnul Vieland a luat poziție deja pe tema aceasta, uh, în plus, așadar, se se uh, um, analizează posibilitatea închiderii uh, străzilor din jurul Parlamentului European. Uh, acestea ar putea fi transformate în zone pietonale, dar discuțiile acestea, bineînțeles, trebuie să fie purtate cu autoritățile belgiene. În martie va avea loc o întâlnire cu aceste autorități. Domnul Viland va conduce negocierile uh, Uh, și uh, uh, va putea pune în discuție temele esențiale pentru noi. În ianuarie avem parte de protecție externă în armată din partea autorităților belgiene. Această protecție va fi întărită și ne vom asigura că, bineînțeles, acești oameni, acești militari vor putea folosi anumite zone de recreere în interiorul clădirilor noastre. După aceea, se pune problema șoferilor. Am discutat despre acest subiect cu președintele, am purtat o discuție intensă pe tema aceasta și la prezidiu. Încă nu s-a luat o decizie finală. Președintele ne-a cerut să punem într-o manieră ex- explicită acest subiect pe ordinea de zi la ședința biroului din 7 martie, prezidiului. Dar suntem de părere că din uh, pricini uh, uh, de securitate, dar și pentru a organiza mai bine serviciile de protecție din punct de vedere social, etc., trebuie să ținem cont de opțiunea internalizării acestor servicii. Al doilea bloc, limbile. Spuneam deja, irlandeza va deveni o limbă cu drepturi depline în Uniunea Europeană. În plus, poate nu știe toată lumea, dar uh, vă asigur că se poartă deja discuții între, sau se poartă de ceva vreme discuții între Cipru și partea cipriotă a insulei, ei, nu putem uh, crea, trage noi o concluzie la, la aceste discuții, dar există posibilitatea uh, de a se ajunge în curând la o reunificare a Cip- Ciprului. Ce va însemna asta? Va însemna că Turca va trebui să fie inclusă în uh, serviciile noastre. Bineînțeles, totul depinde de evoluția negocierilor și de evoluția procesului de reunificare a insulei. Prin urmare, turca s-ar putea transforma în cea de-a 25-a limbă folosită la Parlamentul European. Tocmai de aceea este important să organizăm într-o manieră eficientă serviciile lingvistice. Văd că și raportorul uh, oferă mare importanță subiectului. Am depus eforturi susținute în acest domeniu în ultimii ani, nu doar în ceea ce privește interpretarea, ci și în ceea ce privește traducerea uh, în special în ceea ce privește cererea de interpretare și traducere dar avem nevoie de o reformă cât mai curând cu putință pentru a păstra multilingvismul uh, finanțat sau pentru a găsi finanțarea necesară pentru multilingvism. În ceea ce privește clădirile, există mai multe proiecte imobiliare. Avem uh, clădirea Conrad Adenauer din Luxemburg, care lucrările la ea avansează. În ultima sau în vara trecută, prezidiul a decis scăderea volumului clădirii, asta va duce la o scădere a costurilor cu vreo 25 de milioane de euro. Lucrul acesta s-ar putea uh, atinge în cazul în care folosim aceeași uh, mă, metodă de măsurare a metrilor pătrați per angajați și la Bruxelles și la Luxemburg, 11 metri pătrați per uh, funcționar. Dacă păstrăm această metodă de calcul, atunci am putea uh, include sau putem oferi uh, suficient uh, spațiu pentru cei 2400 de angajați de la Luxemburg și cei 600 de agenți externi. Asta ar duce, cum vă spuneam, la o um, economie de până la 25 de milioane de euro. Dacă însă pe viitor va fi nevoie de mai mult uh, spațiu, ei bine, decizia va trebui să fie luată în mandatul următor. Eu nu cred că ar fi trebuit să creăm acum spații care s-ar putea să nu fie necesare pe viitor. Deci investițiile acestea nu erau necesare. Clădirea Martens merge conform planului la 1 aprilie 2016 considerăm că uh, această clădire va putea fi oferită Parlamentului European, așa ca o carcasă goală și mai apoi în 2 ani de zile, 2 ani de zile va trebui să includem mobilier, mobilierul. Casa uh, istoriei europene va fi deschisă în curând, bugetul este respectat uh, deocamdată, în ceea ce privește securitatea, vor putea exista creșteri ale uh, costurilor pentru că am ajuns la concluzia abia acum că va trebui să existe un control de securitate la intrare. În trecut nu luam în considerare lucrul acesta. 800.000 de euro este o sumă acordată al, anual de către Parlamentul European pentru a păstra deschisă Casa Istoriei Europene în fiecare zi a săptămânii. Uh, clădirea Atrium și noile facilități pentru autobuze vor fi puse la dispoziția doritorilor în septembrie 2016. Acolo se vor putea organiza întâlniri cu vizitatorii. Renovarea gării Luxemburg va fi încheiată de asemenea anul acesta și sperăm că această gară va fi finalizată chiar la timp pentru deschiderea casei istoriei europene. Deci asta înseamnă că toate aceste proiecte nu mai au efect asupra bugetului pe 2017. Tot în anul 2016 renovarea clădirii Havel se va finaliza vom avea posibilitatea de a oferi 300 de noi Uh, birouri pentru eurodeputați sau să le punem la dispoziție lucrul acesta. Mini-parlamentariul din uh, Strasburg va fi deschis în 2017 și uh, cel din Berlin în mai 2016. Deci, iată, anul 2016 este un an în care multe dintre deciziile luate în trecut se transformă în realitate, astfel încât în 2017 putem să pornim cu mai puține poveri în tolbă. Raportorul a spus cât se poate de clar și sunt de acord cu el că avem nevoie de o politică imobiliară pe termen uh, mediu. Această politică poate nu este neapărat relevantă pentru mandatul nostru, dar știm cu toții că problemele imobiliare sunt uh, probleme pe termen lung uh, trebuie să se încheie contracte, trebuie să se ia decizii, trebuie să se facă planificări, etc., etc. Prin urmare, dacă în viitoarea legislatură vor fi luate decizii pe plan imobiliar, avem nevoie de o politică imobiliară pe termen uh, mediu pentru a putea face pregătirile necesare. În septembrie 2015 s-a prezentat deja un proiect de politică imobiliară, imobiliară uh, Problema centrală este renovarea clădirii PHS Domnul Viland deja a menționat subiectul și cred că a spus tot ce trebuia să fie spus. Se pune întrebarea cât de ambițioși suntem în proiectul acesta de renovare. Un element care trebuie cu siguranță luat în considerare este uh, următorul. Care sunt, uh, nece- care sunt uh, nevoile noastre în domeniul lingvistic. Doar într-o sală pot fi în momentul de față sau pot fi, uh, sunt oferite deja 24 de cabine. În celelalte sări de ședință pot exista cel mai mult 19 uh, cabine. Avem așadar interpreții necesari, dar din pricina modului în care sunt organizate sălile, nu le putem oferi tuturor eurodeputaților posibilitatea de a se folosi de multilingvism. Dacă ne mai gândim și la Cipru, dacă ne mai gândim și la celelalte state candidat, Serbia, Bosnia, Albania, Muntenegru, ei, și altele, iată, avem încă din ziua de astăzi mai multe state candidat care ar uh, crește numărul de limbi oferite până la 30. Dacă ne dorim ca într-adevăr fiecare eurodeputat să poată lucra și în practică, nu doar pe hârtie, în limba sa maternă, atunci va trebui să ne întrebăm cum anume putem să obținem infrastructura aceea a sălilor Uh, pentru ca acest drept să nu rămână unul uh, doar pe hârtie, ci să poată fi transformat în realitate. Mulțumesc! Merci, monsieur le secrétaire. Mulțumesc, domnule secretar general. Așadar, acum vom asculta raportorii din umbră, dacă doresc să se exprime. Îi vom da cuvântul domnului Rubic. Ja, recht herzlichen äh, Dank äh, für die präzisen Darstellung. Mulțumesc mult pentru aceste informații precise. Cred că și uh, Parlamentul European se află în fața unor pro- provocări uh, excepționale, în special în domeniul securității. Noi luăm aici o decizie privind uh, securitatea pe viitor a colegilor noștri. Și tocmai de aceea, eu cred că ar trebui să avem o strategie proprie Trebuie să vedem uh, detectarea facială, uh, ecusoanele uh, moderne, pentru a nu permite oricui să, intră, in, oricui să intre în clădirile noastre. La Parlamentul din Australia, spre exemplu, de fiecare dată când cineva intră într-o clădire, se realizează un sau există un scanner care captează imaginea respectivului uh, individ. Uh, iată o măsură care ar putea fi aplicată fără prea multe complicații și la noi. Bineînțeles, uh, conceptul acesta ar trebui să se aplice nu doar în Bruxelles, ci și la Strasburg și la Luxemburg. Și în acest context, bineînțeles, trebuie să găsim măsurile raționale care trebuie să fie puse în aplicare pentru a face posibilă această securitate uh, sporită sau respectarea acestor uh, standarde de securitate sporită absolut peste tot. De asemenea, trebuie să ne gândim la uh, serviciile automatizate pentru uh, interpretare sau traduceri. Uh, genul acesta de servicii, servicii ar putea fi folosit pentru cel puțin unele întâlniri. După aceea, eficiența energetică, sporirea acesteia cu 3% anual pentru toate clădirile noastre. Bineînțeles că această ambiție trebuie să se reflecte în uh, planurile noastre pentru uh, clădirile Parlamentului European. Până la urmă, noi am luat această decizie și trebuie să o și aplicăm, nu-i așa? Această eficiență energetică, cu siguranță, pe termen lung, va genera economii pe termen lung. Și aceste uh, efecte pozitive pe termen lung ar trebui să ne încurajeze să luăm deciziile necesare, cât mai repede cu putință. Domnului raportor, vreau să-i spun următoarele. Asociația europarlamentarilor în momentul a, a, a funcționat bine. S-au organizat o serie de întâlniri cu vizitatori, asta chiar în clădirile Parlamentului. S-au organizat o serie de evenimente cu uh, rezonanțe transfrontaliere, s-a întărit de asemenea legătura cu uh, Strasburgul, pentru, în care, uh, iată, suntem uh, prezente. Și am, suntem prezenți. Vom prezenta un amendament în acest sens și uh, suntem siguri că vom primi uh, semnăturile necesare din partea tuturor uh, grupurilor politice, pentru că această asociație, până la urmă, are o valoare socială care nu trebuie să fie negată. Un alt aspect important în contextul acesta al crizei este strategia de comunicare a Parlamentului European. Vedem câtă dezinformare există, câte ONG-uri finanțate din străinătate uh, activează în Uniunea Europeană și răspândesc informații greșite, și incorrecte, ei bine, pornind de la acest fundal, eu consider că e interesul cetățenilor noștri uh, să ne intensificăm uh, strategiile de comunicare. Mă gândesc, spre exemplu, la tinerii jurnaliști. Aceștia ar putea sau ar trebui să aibă ocazia de a cunoaște activitățile Parlamentului European, de a fi informați în legătură cu lucrările Parlamentului European și uh, trebuie să aibă posibilitatea de a înțelege uh, Uh, cum funcționează Parlamentul European prin uh, sporirea transparenței discuțiilor. Uh, un institut pentru tinerii jurnaliști finanțat de către Parlamentul European nu ar fi o idee rea din potrivă, ne-ar putea ajuta pentru a recâștiga încrederea cetățenilor europeni. Acestea erau cele mai importante lucruri din partea noastră. Vă mulțumesc. la Donano. Mulțumesc, domnule Rubic. Are cuvântul domnul Donano pentru grupul SND. Mulțumesc, domnule președinte, mai întâi pentru prezentările atât ale vicepreședintelui eh, Parlamentului cât și ale secretarului general. Aceste informații sunt cât se poate de interesante și aș vrea să Mulțumesc uh, raportorilor, raportorului care a ilustrat uh, toate aceste propuneri, fie că e vorba de securitate, de cibersecuritate, problema noilor uh, clădiri, noilor limbi comunitare, șoferi și așa mai departe. Vreau să spun că acest buget, chiar dacă este limitat la mai puțin de 20%, din uh, bugetul Uniunii e totuși uh, supravegheat de cetățeni, bineînțeles, dar și de jurnaliști, așa cum știm cu toții. Deci trebuie să fim foarte prudenți și foarte preciși cu ce vom face. Ce mă uimește pe mine în grupul SND și grupul SND este creșterea globală de 3,9% când uh, inflația e anunțată la 1,7%, dar eu nu sunt sigur că acesta sunt cifrele oficiale, pentru că sunt țări în care inflația e la 0%, inflația oficială. Așadar, toată lumea se plânge că nu crește inflația la faimosul nivel de 2% la care se relansează activitatea economică. Deci trebuie să ne punem o întrebare aici. Asta e o primă problemă. Care e inflația reală în Europa? Aș vrea să avem explicații mai precise pe această situație. Și apoi se constată efectiv că există linii bugetare, cum ar fi uh, construcție 109% și securitate 31%. Uh, asta pune probleme uh, pune problema bugetului care nu are o secțiune uh, da, dedicată investițiilor. Bun, eu nu eram obișnuit cu asta într-o colectivitate teritorială, noi făceam o distinție foarte clară între uh, Uh, cheltuielile de funcționare și cheltuielile de investiții și cheltuielile de funcționare puteau alimenta cheltuielile de investiții, dar poate că merită să reflectăm la această chestiune. Ar fi poate extrem de util pentru vizibilitatea conturilor noastre bugetare. Începește problema securității clădirilor, aici nu putem să fim împreună și nici pe cibersecuritate. Nu pot să fim împotriva securității, dar trebuie efectiv să uh, ne asigurăm că lucrurile se fac cum trebuie, studiile se fac cum trebuie, experții ceruți, soluțiile propuse și am vrea să vedem un fel de plan de organizare a securității în Parlamentul European care să pună în perspectivă uh, cred că am discutat cu toții despre această chestiune, de exemplu, a pericolului prezentat de uh, ferestrele de la restaurant. Așa e, e un pericol real. Sunt mai multe tehnici prin care putem încerca să reducem acest pericol, deci am vrea să știm care sunt uh, tehnicile care au fost uh, reținute. E adevărat că anul trecut uh, a costat 15 milioane de euro suplimentare, acest, au costat aceste activități de securizare. Ne întrebăm dacă și în anul următor va continua. Bun, asta începește cheltuielile de investiții de funcționare. Apoi începește serviciul auto. Nu suntem opuși în principiu, dar avem nevoie de mai multe precizări. Ce, ce va aduce Parlamentul European și deputaților europeni și ce va aduce a conducătorilor auto, pentru că trebuie să Uh, vedem ce statut le propunem. Sunt doar uh, șoferi, s-ar vor avea sarcini multiple, deci sunt multe uh, probleme care se pun și pe care trebuie să le vedem mai clar. În ce privește problema ajutorului la distanță, la da, activității la distanță a asistenților parlamentari și modul în care se utilizează instrumentele informatice pentru a lucra la distanță. E adevărat că uh, e o modalitate bună, dar uh, costurile acestor instrumente ne uimesc un pic. Poate ar fi interesant să ne uităm la problema accesului la documentele Parlamentului European din fiecare circumscripție. Asta e un lucru care mi s-ar părea interesant și care trebuie examinat. În ce privește serviciile de cercetare ale Parlamentului European, eu aș vrea să spun că trebuie privilegiată calitatea față de cantitate. Sigur, e adevărat că expertiză academică de cercetare e, în activitatea de cercetare e necesară, dar multiplicarea uh, interlocutorilor uh, blurează un pic pistele și creează dificultăți pentru deputați. Deci, am vrea o clarificare a rolului uh, unora și altora. În ce privește comunicarea efectivă asupra regrupării reprezentanțelor uh, și fuzionării reprezentanțelor Parlamentului European și Comisiei, de ce nu? De un lucru care nu va fi ușor de realizat, dar nu suntem ostili față de el. Din potrivă, în ce privește uh, parlamentarium, uh, eu aș fi pentru să avem doar la Strasbourg și la Bruxelles. Am înțeles că pe 9 mai se va inaugura unul și la Berlin. Bun, trebuie să ne punem problema și întrebarea unde, până unde vom merge. Poate să cerem statelor în care se organizează, se creează parlamentarium să uh, plătească pentru ele. Aș vrea acum să vă spun în legătură cu diferitele propuneri făcute, mai ales pe problema acelor așa numite cantin, acele cutii care transportă documente de la, trans, de la Strasburg la Bruxelles și știți că e o activitate enormă, sunt câteva camioane, nu o să mai revin. Eh, sper că vom putea să reducem acest volum împărțind, eh, eh, folosind în comun aceste cutii. La fel, transferul auto e un alt lucru la care trebuie să ne uităm. Și apropo de autoturisme, uh, suntem evident foarte favorabili uh, ideii uh, automobilelor electrice, mai ales pe transportul de distanță scurtă între gare și Parlament, de exemplu. Cred că aici putem reflecta, mi s-ar părea inteligent să reflectăm la utilizarea acestor automobile electrice. Și în fine mai e problema voiajelor deputaților, călătorilor deputaților și a costului minim uh, al acestora. Aici trebuie să reflectăm, dar depinde ce fel de voiaje sunt, pentru că sunt unele de scurtă durată unde nu sunt probleme, când atunci când trebuie să mergem uh, pe o distanță foarte lungă, atunci uh, e preocupant. Deci trebuie să nu uităm aceste chestiuni și domnule secretar general, domnule vicepreședinte, s-au făcut alte comentarii de către colegi. Eu aș încheia doar uh, prin a susține ideea că trebuie să păstrăm uh, multilingvismul, chiar dacă asta costă scump, efectiv. Cred că face parte din ADN-ul Uniunii Europene, limba, limba irlandeză de ce nu și dacă va fi nevoie de limba turcă în curând, de ce nu, va fi o veste bună pentru Cipru, deci trebuie să nu Uh, să nu uh, distrugem multilingvismul în Europa. Mulțumesc pentru grupul ECR, domnul Domnul Torvalds, uh, grupul ECR poate e preocupat de ce se întâmplă în Marea Britanie. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, and then we go to the normal procedure, which is not finished in my case. Și apoi trecem la procedura normală, care uh, pentru mine e, norm, e acceptabilă. Eu sunt suedez, deci un comentariu, a fost un comentariu scurt despre ce am spus în legătură cu trecerea de până acum. I have some comments about the figures in uh, sub comentarii în legătură cu cifrele de la subpunctele E și H. Cred că trebuie să fie 4,3% și 43,62 de milioane, dar aștept clarificări. Și apoi, cred că ar fi plăcut, ar fi frumos să separăm uh, problema creșterilor de cheltuieli de securitate de problema uh, limbii irlandeze. În același timp, mi se pare un pic, de, un pic lipsit de gust să cerem uh, secretarul general să consulte pe membrii irlandezi în legătură cu o posibilă raționalizare. Asta se califică uh, e echivalentul uh, propunerii modeste a lui Jonathan Swift, o, o povestire a lui Jonathan Swift, care spunea că după uh, foamea din Irlanda, irlandezii ar putea să-și mănânce copiii ca să rezolve problema foametei. Deci e cam în același tip, uh, în același stil uh, cinic. Deci nu cred că putem să tratăm Irlanda așa. Președintele întrebă. Totuși, doamna de Irlanda nu e cu noi deocamdată. Some second thoughts about uh... Cred că avem ezitări în ce privește activitatea din circumscripții nu avem reguli foarte clare. Unii dintre noi vin uh, din diverse locuri. Eu uh, vin dintr-o țară în care trebuie să călătoresc 1300 de kilometri ca să ajung aici. Uh, din Luxemburg sunt cât 300 de kilometri, deci și uh, 300 uh, de, 38 de kilometri e toată circumscripția, pe când uh, la noi e 1300. Deci lucrurile trebuie uh, văzute în perspectivă și trebuie să spun că modul în care uh, sunt făcute rapoartele de, de călătorie, de misiune, nu e chiar uh, în regulă. Sunt, tot vorbim de digitalizare, dar noi suntem mai aproape de Gutenberg în rapoartele noastre și probabil că ar trebui să găsim o soluție la asta. Enric a vorbit deja despre nevoia de a avea niște, oarecare claritate în ce privește politica imobiliară și cred că această clădire a parlamentariumului Uh, e una dintre chestiuni și dacă ne apucăm să construim parlamentarium în 28 de țări membre, ar trebui să ne internăm la psihiatrie. Începește uh, problema conducătorilor auto. Trebuie să spun că nu sunt foarte mulțumit de cerele de mașini electrice, din câte știu Tesla este o țară, este o, un autoturism foarte scump și nu e o soluție la această problemă. E mai mult o cale de a părea așa mai și fără să fim, de fapt. La ședința raportorilor, unii dintre noi au spus că ar vrea să vorbească despre cutiile de transport documente. Eu vreau să vorbesc despre elefantul alb și anume despre călătorile la Strasburg, care sunt un mod îngrozitor de a cheltui banii. In general, I think uh, Indrek has done a... Dar, în general, cred că Indrek a făcut o treabă foarte bună și când uh, vom rezolva unele dintre aceste uh, probleme, va fi un raport foarte bun. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Marji care probabil dorește să uh, exprime satisfacția uh, colegii sale începește limba irlandeză. Domnul Omagri, mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule secretar general. Prin examinarea acestui viitor buget al Parlamentului European, e bine, examinăm în același timp și niște aspecte foarte sensibile și ați amintit. E vorba de securitate, securitatea personalului, securitatea clădirilor, chestiuni legate de statutul personalului și, de asemenea, și toate chestiunile legate de condițiile de muncă ale parlamentarilor. Și trebuie să vă spun că nu pierd din vedere faptul că ședința noastră în această după-amiază este transmisă pe internet, deși ne aflăm doar la începutul dezbaterilor. Am avut o primă ședință a raportorilor din umbră, împreună cu raportorul principal o întâlnire foarte interesantă în care am reușit să exprimăm foarte multe semne de întrebare. Și trebuie să vă spun că nu sunt neapărat sigur că ar fi înțelept în această după-amiază să subliniem în mod public neajunsurile care există în materie de securitate. Și nici nu sunt sigur că am dat dovadă de respect față de personal dacă am începe o discuție în care am aborda crearea unor noi posturi de lucru sau suprimarea anumitor posturi de lucru sau de modificarea ale statutului și, sincer, nici nu sunt sigur că e și momentul și locul potrivit pentru a discuta în detaliu despre condițiile de lucru ale deputaților europeni Uh, diferite sume acordate, eventuale indemnizații și sporirea acestora și așa mai departe. De aceea prefer să-mi păstrez aceste observații pentru următoarele ședințe ce vor fi organizate în cadrul echipei noastre și cu Parlam Biroul Parlamentului European, așa că nu voi profita de această ocazie pentru a face doar așa un exercițiu de natură politică, dar foarte simplist. Domnul Vali. Grazie, președinte. Ringrazio anch'io il relatore per... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc domnului raportor. Vreau să mulțumesc lui Indrek pentru acest text. Sunt foarte multe elemente interesante în text. Și acestea reprezintă o bază bună de discuții. Pentru a începe dezbaterea, aș putea să spun că deocamdată ne confruntăm cu o presiune uh, foarte mare din punct de vedere a mass media față de Parlamentul European și felul în care acesta funcționează. Toată lumea discută despre Brexit. Și e clar că dacă ne dorim să spărim cheltuielile pentru Parlamentul European, e ca și cum am lansat un oarecare semnal uh, față de cei care doresc să își exprime astfel de poziții în fața cetățenilor. Da, putem justifica anumite sporiri Uh, ale anumitor uh, indemnizații, dar dacă e să ne uităm îndeaproape la cheltuieli, e clar că contextul e unul dificil. Datele referitoare la inflație, 1,7%, nu sunt cifre neapărat realiste. Uh, sunt cifre furnizate de diferite state europene, nu de Comisia Europeană și, de fapt, în principiu, în anumite țări chiar există o tendință către deflație, nu inflație. Deci poate sunt niște cifre nu neapărat uh, recente. Însă haideți să nu ne ascundem după uh, scuze și pretexte, da, trebuie să uh, ajungem la un anumit procent. Știm că și anul acesta vom avea o spărire importantă a cheltuielilor, cam 2% în plus pentru chestiuni de securitate, 0,2% pentru limba irlandeză, plus încă o sporire cu o cifră nici nu se știe prea bine de unde, 1,7%, bazat pe 1,7% ca și inflație, deși în principiu ar trebui să fie cam 3,9%. În fine, uh, din punctul nostru de vedere al grupului nostru politic, nu e prea realist. Noi trebuie să raționalizăm cheltuielile, nu să le spărim. Eu mi-aduc aminte că anul trecut, în câteva zile, am reușit să raționalizăm cam 10-11 milioane ca și cheltuieli și poate că am putea să reușim acest lucru și anul acesta dacă am avea o muncă mai atentă depusă de secretarul general. În ceea ce privește cheltuielile deputaților și ale personalului, sunt de acord cu punctul 21 al raportului și sunt uh, de acord cu uh, pentru acele posturi care depășesc o distanță de 800 de kilometri, e bine, e vorba de niște sume interesante care sunt rambursate fără justificative. Ca să nu mai uităm că există niște fonduri pe care le-am putea recupera pentru a demonstra cetățenilor că suntem gata, suntem plini de bunăvoință și suntem gata să reducem cheltuielile directe ale deputaților. Poate am reduce anumite indemnizații, care anul trecut de fapt au spărit. Acum, în ceea ce privește șoferii, serviciul acesta ar putea fi redus. Ne-am putea gândi, spre exemplu, la un sistem de navetă pentru aeroport. Eu cred că, până la urmă, cu indemnizațiile pe care le avem, avem de unde să ne plătim și noi un taxi, nu? un serviciu pe care Parlamentul European îl poate oferi acelor deputați care merg spre aeroport. Navetă. Și oricum va exista cât de curând, cel puțin așa ni s-a spus, o legătură uh, feroviară care ne va permite să mergem direct în 10-15 minute între Parlament și aeroport. Și atunci mașina, sincer, ar fi total ineficientă având în vedere circulația și traficul care există la Bruxelles la orele de vârf. În ceea ce privește biletele de călătorie pentru delegațiile și uh, deplasările noastre uh, către exterior sau între uh, diferitele instituții și aici e nevoie de reguli, nu? De multe ori, agenția de voiaj ne propune direct bilete în clasa business. Dar pentru anumite distanțe am putea călători cu bilete la economic și uh, poate că agenția ar trebui să-și schimbe metoda de lucru, să ne prezinte mai întâi un bilet în clasa economic și abia apoi, dacă e vorba de distanțe foarte mari, să uh, optăm pentru un bilet la clasa business. Și am putea să facem niște economii însemnate și asta ne-ar permite să finanțăm alte uh, nevoi financiare. Apoi, în ceea ce privește Strasburgul și deplasarea și uh, camioanele, regret faptul că ceea ce s-a propus inițial a dispărut din text. Uh, din păcate, dorința deputaților n-a fost să renunțe la acest sistem. Eu personal am, nu mai utilizez aceste, aceste trans, acest sistem de transport al documentelor. Prefer să-mi transport singur toată hârțogăria, uh, dar fiecare poate face un gest pentru a reduce aceste cheltuieli, nu? În cadrul acordului Brexit ar fi fost o posibilitate de acord să uh, eliminăm eventual Strasburgul, care, pentru că e o cheltuială inutilă și am fi putut să convingem Franța să facă un efort, un mic pas. Apoi, fondurile pentru a finanța partidele politice, 60 de milioane pe an, cifră însemnată, nu? Pe care am putea să o reducem de asemenea. Și adică chiar să o și eliminăm, după părerea noastră. Pentru că există asociații pentru deputați, pentru foști deputați și așa mai departe. Uh, Bun. Acestea sunt niște observații cu caracter mai general. Mai avem și alte observații mai în detaliu pe care le vom prezenta cu ocazia intervențiilor noastre viitoare. Și am o întrebare către secretarul general. Parlamentarium la Berlin. Aș vrea să înțeleg și eu pe ce bază s-a făcut această alegere, de ce s-a hotărât să se construiască acolo și știm deja care vor fi costurile, pentru că, sincer, nu înțeleg care este valoarea adăugată a unui parlamentarium în Berlin. Aș fi înțeles Bruxelles, aș fi înțeles Strasbourg, dar de ce la Berlin? Mulțumesc. Ultima intervenție, ca și raportor din umbră, domnul Zoltec. Care nu e de față. Bun, atunci vreau să precizez faptul că raportorul nostru, care respectă timpul de intervenție ce a fost acordat, a considerat că într-o oră și jumătate terminăm subiectul. Dar colegul nostru Tarant trebuie să meargă la aeroport, are de luat un avion și la ora 16.30 o să ne părăsească în mod imperativ. Așa că, dragi colegi, dacă doriți să luați cuvântul și vreți ca domnul Taran să vă poată asculta, vă sugerez să aveți niște intervenții foarte succinte. Și în momentul în care domnul Taran o să trebuiască să plece, eventual înainte de a pleca, domnul Taran, aveți o declarație de făcut? Nu. J'ai 11 minute. Dar mai am 11 minute, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc. Care cuvântul Claire Moody. Da, mulțumesc foarte mult. Am să respect fiecare minut acordat. Mai întâi, vreau să fac și eu comentariul pe care l-au mai făcut și alți colegi, și anume că e un raport foarte bun în ceea ce privește claritatea și punctele subliniate. Am putea spune că sunt două titluri importante. Un punct important ar fi inflația, și așa cum s-a spus, uh, trebuie să vedem clar care este cifra reală a inflației și, în al doilea rând, să vedem cum adaptăm în text. Și se pare că aici avem cheltuielile curente și cheltuie, obișnuite și cheltuielile neobișnuite, dar de multe ori multe cheltuieli ajung în categoria celor neobișnuite. Poate că ar trebui să normalizăm într-un fel acest lucru, pentru că în fiecare an ne trezim cu tot felul de cheltuieli neobișnuite. Și cel de-al doilea aspect M-aș referi la procesul acesta de stabilire a bugetului în mod eficient. Uh, faptul că e nevoie de a respecta principiile, avem nevoie de informații mai întâi, avem nevoie de transparență, în așa fel încât să fim în măsură să respectăm aceste principii, mai ales în materie de securitate și în materie de politică imobiliară și punctele subliniate în acest sens. Și încă două alte aspecte, nu neapărat tot atât de importante, dar interesante. Din câte am înțeles eu, din ceea ce a spus dumneavoastră la aliniatul 20, este că vreți să vă referiți la anumite îngrijorări exprimate de colegi Mm, ceea ce privește felul în care poate fi măsurată eficiența muncii noastre depuse ca și parlamentari, care sunt criteriile utilizate, indicatorii utilizați. Și un al doilea aspect, ideea de a avea uh, un sistem de indemnizații general eventual externalizat. Doamna Gardia Sabal, da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește raportul prezentat de domnul Tarand, ar fi multe de spus, pentru că, din punct de vedere al socialiștilor, împărtășim în mare parte toate propunerile care sunt oglindite în text, Așa că am să-mi limitez uh, intervenția, mai ales în întrebări către secretarul general, profit de ocazie că este prezent. Mai întâi, un comentariu general. Cum arată bugetul Parlamentului European? Pentru că în alți ani am văzut un buget consolidat care mereu pare să se confrunte cu nevoi neobișnuite, extraordinare. Și, de fapt, acestea ulterior, în anul următor, se integrează în cheltuielile normale. Și de fiecare dată se justifică sporirea cheltuielilor, însă nu reușim niciodată să raționalizăm costurile. Deci, poate că vom afla pe viitor într-o situație în care să nu trebuiască să prevăm la buget nimic suplimentar. Nu s-a întâmplat niciodată acest lucru în Parlamentul European. Dacă e să ne uităm să facem o comparație de la an la an, nu s-a reușit niciodată o scădere a acestui buget. Și așa cum spunea și domnul Delano, pentru a avea mai multă claritate, pentru a ști exact cum este utilizat bugetul Parlamentului European, ar fi bine să avem anumite categorii diferențiate între cheltuielile curente și investiții. Cheltuielile curente sunt ceva care se vor consolida în timp. Investițiile sunt anumite cheltuieli punctuale care ne vor permite, dacă le cunoaștem, să facem uh, planificarea la timp. Bun, acum, legat de planificare, s-a spus. Uh, da, că poate într-o ședință transmisă pe internet, poate nu e neapărat uh, momentul cel mai bun să vorbim despre neajunsurile de securitate ale clădirilor și e nevoie de propuneri de strategii. Dar, în principiu, nu avem informații în ceea ce privește deciziile pe care Comisia noastră pentru bugete, pentru că, de fapt, noi suntem acel braț bugetar de care aveți nevoie, ei bine, noi la rândul nostru avem nevoie de informații pentru a ști exact cum anume vor fi investite aceste sume și e nevoie de un punct de echilibru, una e să ai documentele care să fie publice și una e, alta e să ai prea puține informații sau să ai doar așa o listă de teme sau subiecte ce vor fi abordate anul acesta și anul viitor în materie de securitate. Oricum nimeni nu va pune sub semnul întrebării sau uh, nu va periclita uh, chestiunile de securitate, nimeni nu va pune sub semnul întrebării cheltuielile de securitate, dar în același timp vrem să știm exact uh, cum anume aceste fonduri vor fi cheltuite și trebuie să găsim un echilibru între cheltuieli pe de o parte și amenințările reale, nevoile reale în materie de securitate și în acest sens am avea nevoie de mai multe informații. Și acest lucru e valabil de asemenea și pentru planificarea clădirilor și renovarea acestora pe termen lung. E clar că vor exista foarte multe proiecte pe masă, uitați-vă la clădirea Uh, Polarispac, uh, da, ne putem pune întrebarea, facem o ameliorare profundă sau doar o renovare așa, cosmetică? Ideea este că trebuie să putem evalua, pe de o parte, costurile și, pe de altă parte, gradul de eficiență al acestor proiecte. Și aș fi vrut să ne dați mai multe informații uh, referitor la cele 14 milioane pentru că nu văd necesitatea acestor sume care ar trebui să sporească în, uh, în categoria intitulată Empowering uh, uh, Members. E vorba de 114 milioane suplimentare Și apoi, evident, trebuie să abordăm și problema inflației. Da, inflația e prevăzută la 1,7, însă e clar că avem cu toții anumite îndoieli în ceea ce privește această cifră. Și, pentru că s-a spus deja, repet încă o dată, serviciile acestea de cercetare și expertiza, consilierea de care avem nevoie, e bine, vine un moment când ne confruntăm cu o pletoră de informații. Și, așa cum s-a spus, Uh, nu mai de mult decât acum câteva zile aveam trei documente diferite pentru revizirea cadrului financiar multianual care fusese redactate de trei entități diferite, de aceea cred eu că la un moment dat o să trebuiască să restructurăm, să vedem serviciile care există și ce anume, care sunt misiunile pe care acestea le dezvoltă în Parlamentul European. Uh, să vedem exact cine, ce fel de studii și ce fel de muncă depune. Aș vrea să știu de asemenea și care este situația interpreților, pentru că anul trecut s-a spus că vom avea un nou plan de lucru pentru interpreți, care a fost un plan destul de controversat, în mod clar. Au existat probleme și știm că din diferite motive a existat cabine care au trebuit să fie încheiate, nu s-a putut asigura multilingvismul necesar Vorbim acum despre limba gaelică și eu aș vrea să știu care sunt propunerile dumneavoastră concret, domnule secretar general, în acest sens. Ar mai fi multe alte lucruri, din păcate timpul ne presează, nu avem decât o oră și jumătate, cu siguranță timpul ne presează, însă pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză avem nevoie de informații suplimentare. Merci, Madame Mulțumesc, doamna Iatemache. Thanks, and thanks for the information. Mulțumesc și mulțumesc pentru informații. Cred că ar fi bun să obținem mai multe informații în legătură cu securitatea, renovarea clădirilor și politica imobiliară în general. Cred că nu poate fi doar o sumă, uh, un forfet pentru clădiri și renovare și securitate. Uh, ofițerii trebuie să știe cât, câți bani folosesc în fiecare clădire și noi trebuie să știm. Deci trebuie să fie mult mai exact în ce privește securitatea, uh, politica legată de construct, de clădiri și politica imobiliară și renovările. Cred că nu putem să nu avem nimic de spus în ce privește Strasburg și uh, sediul unic. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Înainte să ne părăsească pentru a se întoarce în țara sa și a uh, sărbătorie cea de-a 98-a aniversare a independenței Republicii Estonia, Domnul raportor dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pentru că nu respect procedura bugetară, uh, dar totuși uh, independen- Ziua Independenței Estoniei este un lucru extraordinar de important și un, un eveniment european. Am luat notă de multe dintre sugestiile pe care diferiții participanți la discuții le-au făcut și aș vrea să încerc uh, să-i conving pe membrii Comisiei și membrii Parlamentului că în, din experiența mea, secretariatul a funcționat uh, foarte bine, în ce privește oferirea de informații, dar uh, se așteaptă să punem și noi întrebări foarte bine țintite uneori. Mm, sper că vom reuși, dar pe de altă parte știm că avem grupuri politice diferite Uh, și în amendamentele care vor fi făcute uh, vom lucra uh, asupra lor. Și în proiectul acesta n-am putut să preiau toate argumentele. Am încercat cumva să găsesc calea de mijloc și cu siguranță ați luat notă de faptul că avem aceste, această formulă de calcul a inflației și alte chestiuni. Și am înțeles că avem un nou calendar, deci în aprilie ar trebui să fim în plenară. Așadar, haideți să ținem cont de asta și să uh, lucrăm din greu și iertați-mă că plec de la această ședință atât de importantă. Nous de tout cœur avec vous demain, Monsieur Tarant. Vom discuta cu dumneavoastră mâine, domnule Taran. Interpreții ne vor părăsi la 16.45, deci uh, vă rog să fiți conciși în intervenții. Domnul Ocar. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi concentra pe două probleme cheie și nu voi, fi, nu voi vorbi foarte mult pentru că sunt uh, prea multe lucruri de spus, dar încerc să dau un exemplu. Atunci când uh, făceam bugetul pe 2015, ne-am gândit că cheltuielile obișnuite ordinare vor fi indexate cu 1,7% și când ne-am uitat uh, în Luxemburg a fost 1,1, 1,6 în Belgia, 1,01 în Luxemburg. Deci am indexat toate prețurile utilităților cu indicii noștri și am folosit niște indici distorsionați. Cred că trebuie să ținem seama de inflația reală, a, efectivă, pentru că altfel în 50 de ani vom fi distorsionat uh, orice cifră dincolo de orice uh, recognoscibilitate. Deci ar fi mai bine să facem uh, un buget de 5 ani bazat pe prețuri actuale, prețuri reale și după aceea din când în când să revizuim. Al doilea comentariu. Domnule secretar general, am aprobat uh, cheltuieli de securitate pentru 2016 și 2017, dar trebuie să știm exact ce se întâmplă cu noi, pentru că considerăm că în 2016 vom avea 15 milioane și în 2017 vor fi 30 de milioane, deci nu înțelegem, nu e o marjă bună, haideți să venim cu un proiect conceptual, să știm exact ce vrem să facem și să-l aprobăm. Și ultimul meu comentariu. Am pregătit uh, întrebări scrise pentru comisie și 404 uh, am primit răspunsuri, uh, 60 de la Parlament și restul de la comisie. Am redus numărul uh, întrebărilor și am uh, economisit o treime din uh, cheltuieli în 2013-2017 uh, și trebuie să reflectăm și noul nostru buget și să realocăm oamenii intern fără să recrutăm alții noi. Mulțumesc, domnul Vieti, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru acțiunea și pentru munca sa și vreau să comentez un pic pe marginea unor chestiuni care au fost uh, invocate. Au fost făcute comentarii deja de unii colegi din grupul meu, deci nu o să le repet. Dați-mi voie să încep cu un comentariu mai uh, uh, pozitiv, mai uh, vesel. Adesea, când avem astfel de ședințe, Eh, suntem ca un fel de companie de construcții în loc să fim eh, buge, Comisia de Buget a Parlamentului European, pentru că sfârșim prin a ne concentra pe cifre, pe proiecte ambițioase, cum eh, sunt și cele despre care am vorbit astăzi. Până la modul în care Parlamentul se prezintă în fața lumii și cum arată unele băi din clădire. Cred că tot ce trebuie să avem o perspectivă mai politică, dar din moment ce vorbim despre asta, aș vrea să fac totuși câteva comentarii. Cred că e surprinzător. Vorbim despre asta tot timpul. Vorbim despre politica uh, privind clădirile uh, și managementul uh, clădirilor care sunt cam vechi, 25-30 de ani. Oamenii spun asta. Dați-mi voi să vă reamintesc că adunarea, Parlamentul uh, francez a fost construit în 1792, Parlamentul italian în 1650, clădirea Westminster în 1092. Uh, deci, cred că e absurd să vorbim despre faptul că aceste clădiri ar fi foarte vechi este doar o problemă de administrație obișnuită. N-ar trebui să începem să vorbim despre uh, șoareci în clădire sau, nu știu, mucegai sau... Și cred că unii oameni se tem mai mult de uh, șoareci decât de eurosceptici. Și când vine vorba de siguranță și de securitate, am o întrebare la care nu aștept un răspuns acum, dar e o problemă generală la care aș vrea să primesc mai multe detalii. Președintele roagă vorbitorul să se grăbească. Așadar, ce este, care este nivelul real de sensi, activitate al Parlamentului, cu alte cuvinte, care sunt punctele slabe. Deci, evident, doresc să avem clădiri cât mai sigure posibil, dar să știm despre ce vorbim. Dacă avem o amenințare de securitate iminentă, evident, trebuie să intervenim imediat. Nu putem interveni doar uh, lucrând asupra bugetului Parlamentului European. De asemenea, când vorbim despre internaționalizarea serviciului auto, dacă, și a șoferilor. Dacă există o problemă de securitate, trebuie să intervenim imediat. Nu să mai așteptăm tot procesul de comitologie și după aceea. Deci dacă este ceva, un risc sistemic, atunci trebuie să luăm măsuri care să uh, elimine acel risc. Dacă este o problemă legată de drepturile lucrătorilor, atunci putem uh, uh, coopera cu acele agenții care se ocupă de drepturile lucrătorilor. Și mă opresc aici. Mulțumesc din nou raportorului și raportorilor din umbră pentru munca lor. Mulțumesc, domnul Deșovski. Domnule președinte, domnule secretar Jean, și vreau să mă adresez și vicepreședintele Parlamentului, care este vicepreședintele meu favorit. Uh, dragi coraportori, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru acest raport excelent. Nu voi repeta multe din chestiunile care au fost deja uh, menționate. Cred că uh, toți, noi toți ar trebui să ridicăm, să invocăm o singură problemă, și anume, eu în cazul meu aș vrea să invoc punctul 28 Aparent, raportorul uh, salută progresele făcute în ce privește serviciile de traducere și interpretare. Noi am vorbit despre asta, domnule Vele, la ședința Comisiei de Control Bugetar. Ce ar trebui să înțelegem prin acest progres? A fost o discuție foarte interesantă în această dimineață la ședința cont și cred că există o diferență uriașă între calitate și, cantita- și cantitate uh, și cred realmente că uh, nu pe cantitate trebuie să ne concentrăm, ci pe calitate. Calitatea trebuie să fie mult mai importantă, nu să vedem câți interpreți au lucrat câte ore într-o zi și în altă zi. Mm, calitatea mi se pare mai importantă. Deci când o să luăm în considerare estimările noastre pentru anii următori? Pentru anul următor, mă scuzați. Mulțumesc, domnul Cristoforu. Ζήτηση την επαναλάβαμε και πέρσι. Έγινε εξαντλητική ζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δυστυχώ επαναλαμβανόμεθα. Am făcut o activitate foarte bună, domnul Tarant, anul trecut și anul acesta. Înțelegem că nu vrem să afectăm Uniunea Europeană, nu vrem să dăm muniție euroscepticilor, dar Parlamentul European are doar o proporție foarte mică din bugetul total al Uniunii Europene și uh, vedem că uh, în restul bugetului Uniunii sunt niște posibilități enorme de a face uh, economii. Și încercăm să apărăm interesele financiare ale Uniunii Europene în general, dar până la urmă cumva Parlamentul e, ajunge în prima linie, în, în, în bătaia focului. Cred că noi am reușit să facem foarte mari economii și ne gestionăm foarte bine cheltuielile și nu vrem să slăbim Parlamentul European, pentru că dacă am face asta, ar, asta ar afecta întreaga Uniune Europeană și uh, asta n-ar face decât să întărească poziția euroscepticilor și ar slăbi în același timp poziția Parlamentului. Un alt punct important uh, este legat de faptul că au existat discuții în legătură cu ce se va întâmpla în viitor, dar uh, Suntem conștienți că salariile membrilor Parlamentului European sunt cam cu 30% mai mici decât salariile uh, judecătorilor de la Curtea de Justiție. Și Parlamentul European secretarul general trebuie să ne spună precis ce economii s-au făcut, pentru că este important ca membrii să poată continua să și trebuie să ne asigurăm că banii sunt economisiți, dar într-un mod de bun simț care să nu afecteze uh, munca membrilor Parlamentului. Membrii Parlamentului să poată să-și facă treaba în continuare. Nu m-ar deranja dacă am avea un parlament în care să fim plătiți uh, cu salariul mediu din Bruxelles. Sunt dispus să fac uh, economii, dar calitatea activității noastre, a muncii noastre și cal- calitatea acestea se poate îmbunătăți prin reducerea birocrației care, din păcate, nu face altceva decât să crească. Uh, Cineva a menționat problema întrebărilor parlamentare. Poate trebuie să renunțăm la ele și să economisim bani în felul ăsta. Dacă ai o întrebare urgentă, o problemă urgentă, sunt modalități prin care problema respectivă poate fi abordată. Dar prea adesea ni se spune că această întrebare nu e urgentă, deci nu poate fi pusă. Asta e o povară pentru toată lumea și foarte, uh, foarte scump. Ideea este să reducem birocrația și asta înseamnă că vom reduce cheltuielile. Mulțumesc. Ultimul uh, uh, vorbitor sunt eu, președintele Comisiei noastre. E adevărat că bugetul Parlamentului European e mic față de bugetul general al Uniunii Europene, dar e singurul față de care avem o uh, influență reală și autoritatea noastră bugetară depinde de rigurozitatea cu care examinăm și votăm propriul nostru buget. Vorbim de această nevoie de a avea mai, o legislație mai bună, acest concept de better legislation. Deci nu există niciun text normativ uh, care nu este afectat de acest concept și în același timp uh, s-a pus întrebarea cum au crescut cu 3,9% cheltuielile Parlamentului când uh, am legiferat mai puțin. Bun, s-au dat explicații, dar trebuie să fim atenți să gestionăm și să uh, controlăm cheltuielile, mai ales ale Parlamentului European. Anul trecut am fost foarte surprins când am văzut rata de creștere a salariilor deși bugetul fusese construit pe o altă ipoteză. Ați luat măsuri pentru ca Eurostat, ați cerut Eurostat să pună la dispoziția Parlamentului European cifre uh, statistice mai corecte ca să evităm acest șoc și la sfârșit, uh, șoc de la sfârșitul anului 2015, că, pentru că asta a dus la o mare problemă administrativă. În al doilea rând, eu sunt uh, atașat conceptului de anualitate bugetară. Or, domnule secretar general, în 2015 ați uh, trecut din, uh, în 2000 uh, 16 cheltuieli de, de, cu clădirile din 2015 prin intermediul metodei de transfer prezidențial. Bun, eu sper că uh, respectăm rigura, rigurositatea bugetară și că în bugetul unui an introducem doar uh, cheltuielile din anul respectiv și nu cheltuielile din anul următor. Ceea ce face ca anumite transferuri sunt transferuri prezidențiale, în timp ce alte transferuri trebuie să ă, fie discutate în Comisia de Buget. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Äh, ich werde versuchen, äh, zu den Themen. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să ofer uh, răspunsuri pe teme. Asta pentru a evita, bineînțeles, repetițiile. Și în plus trebuie să ținem cont de constrângerile temporale. În primul și în primul rând, inflația. Cum anume ajungem la această estimare a inflației? Există întotdeauna o comunicare a Comisiei pe care se bazează toate bugetele. Avem nevoie de o estimare a BCE care se transformă în baza folosită de, de către noi pentru estimări. Deci aceasta este cifra pe care noi inventăm noi și o folosim noi și este cifra care până la urmă este folosită pentru elaborarea tuturor bugetelor. În al doilea rând, renovările. În cazul clădirilor moderne, la fiecare 25-30 de ani se purcede la o renovare. Asta se întâmplă și în cazul clădirilor mai vechi. Bine, cineva spunea ce se întâmplă cu Westminsterul, spre exemplu. Ei bine, Parlamentul Britanic a amânat mult renovările. De ce? Pentru că deputații, parlamentarii uh, britanici uh, se simt bine acolo. Dar la un moment dat, uh, până și Parlamentul Britanic va trebui să fie renovat și sumele investite vor fi, se vor ridica la nivelul miliardelor. Estimările spun 6 miliarde. Deci, toate clădirile trebuie renovate și dacă lucrările sunt tergiversate, costurile cresc, bineînțeles. În plus, uh, PHS-ul nu este o clădire construită de către Parlament. A fost construită de un uh, consorțium privat ca și clădire de conferințe și mai apoi clădirea a fost oferită Parlamentului European. Prin urmare, nu am putut să venim cu pretenții de la bun început așa cum uh, exprimăm în momentul în care clădim noi clădiri. Și tocmai de aceea ne confruntăm cu probleme de genul șobolani, uh, lifturi care nu funcționează, um, infrastructura pentru apă nu este cea mai bună cu putință, internetul nu este neapărat accesibil în această clădire, deci clădirea trebuie renovată. Se pune întrebare, întrebarea cum vrem să renovăm clădirea. Vrem pur și simplu să înlocuim infrastructura tehnică sau vrem să ne asumăm un proiect mai ambițios, care să reflecte ambițiile de mediu și eficiență energetică, sau vrem să oferim noi funcții aceste clădi- acestei clădiri. vă spuneam că la un moment dat, dată, dat fiind uh, numărul mai mare de membri, va trebui să ne gândim dacă multilingvismul poate funcționa ca până în momentul de față sau dacă uh, Uh, și, prin urmare, dacă vrem să ne creăm uh, infrastructura aceea de săli, cabine, etc., care să permită continuarea modelul, modelului multilingvismului. Deci această decizie va trebui să fie luată de către conducerea Parlamentului European la un moment dat, o decizie politică, cu siguranță. S-a vorbit despre șoferi, știți bine că acest serviciu este externalizat, Există probleme legate de această externalizare. Bine, au existat voci care spuneau că nu trebuie să discutăm așa în public toate problemele de securitate, tocmai de asta nu, nu voi vorbi despre acest subiect, dar să pol, să punem problema standardelor sociale, orelor de muncă, forma, formării de asemenea. Ei bine, toate aceste aspecte ar putea fi garantate în cazul în care angajații aceștia uh, fac parte din uh, corpul uh, uh, angajaților Parlamentului European. E greu să stabilești standardele sociale și de alt gen în cazul în care angajații sunt angajații altui, altei companii. Se vorbea de asemenea despre colaborarea cu CESE și CEOR. Cred că în ultimii ani am avut o experiență uh, pozitivă. Am inclus uh, 16 Uh, angajați ai acestor organisme în organigrama noastră și astfel, fără a uh, fără ca mișcarea să presupună costuri suplimentare pentru buget, avem un serviciu de cercetare mai bun de care pot profita și CS și COR. De asemenea, Uh, cooperăm cu cele două organisme și în ceea ce privește informatica, vor, uh, colaborăm și în domeniul traducerilor și în domeniul securității. Iată, avem o bază deja, o bază pornind de la care această colaborare poate să fie aprofundată, bineînțeles cu acordul tuturor celor implicați. În ceea ce privește limbile de lucru, Parlamentul dorește să lucreze în continuare în toate limbile oficiale. Astăzi 24, mâine poate 25, pe termen scurt s-ar putea să fie chiar 30, pentru că asta este unul dintre principiile sau valorile democratice și drepturile democratice. Dar, pentru ca lucrul acesta să funcționeze, eficiența sistemului trebuie să crească extinderea regimului lingvistic fără eficientizarea sistemului nu ne duce niciunde din punctul meu de vedere. Și tocmai de aceea, în anii trecuți, Parlamentul a luat o serie de decizii pentru a scădea costurile, o mai bună planificare a ședințelor comisiilor, uh, evitarea ședințelor de noapte care împiedică pe interpret să lucreze a doua zi dimineață, o mai bună comunicare a limbilor folosite în cazul ședințelor delegațiilor. Mai există și alte lucruri pe care le putem face și pe care trebuie să le facem în anii următori. Lucruri care să ducă la mai multă eficiență. Eficiența este uh, una dintre unul dintre aspectele esențiale pentru ca sistemul bazat pe multilingvism să dăinuie. Bineînțeles, uh, și în ceea ce privește calitatea, discutăm în continuare cu interpreții, am făcut asta la începutul anului și vom continua să purtăm acest, uh, acest dialog. În ceea ce privește mini-parlamentariul, biroul a decis crearea unui, a două astfel de mini-parlamentariumuri, unul în Strasburg, unde avem uh, în fiecare an mai mult de 100 de mii de vizitatori Uh, și în afara sălii de plenară și mm, în mini-parlamentarium s-ar putea oferi informațiile necesare vizitatorilor. Uh, biroul, cu acordul dumneavoastră, a decis crearea unui mini-parlamentarium și la Berlin. De ce? Pentru că uh, pe bulevardul Unter din Linden în cazul în care reușim să ne implantăm acolo, suntem aproape de Brandenburger Tor și putem informa o mulțime de oameni care nu trebuie să vină la Bruxelles sau la Strasburg, prin urmare, pentru a ne cunoaște. Dacă proiectul va fi încununat de succes, bineînțeles ne-am putea gândi uh, cât de oportun ar fi crearea unor asemenea parlamentariumuri și în alte locuri. Dar mai întâi de toate trebuie să uh, evaluăm acest proiect. Dacă este încununat de succes, atunci vom mai discuta despre subiect. Dacă nu este un succes, bineînțeles, vor uh, trebui să fie trase concluzii. În ceea ce privește cantinele, administrația deja a făcut în acest sens mai multe în ceea ce privește containerele, îmi cer scuze, uh, administrația a făcut uh, o serie de propuneri în acest sens. Eurodeputații pot folosim în comun aceste containere, ne-am putea gândi la achiziționarea unor containere mai mici, poate că am putea să eliminăm complet containerele, în orice caz suntem conștienți de probleme și încercăm să, să, să le rezolvăm. În ceea ce privește uh, securitatea, nu cred că ar fi rațional să nu reacționăm la situația în care ne aflăm eu personal și nici bio, biroul și nici președintele nu cred că suntem uh, dispuși să ne asumăm aceste uh, riscuri. Și tocmai de aceea discutăm despre acest subiect. Știm care este pericolul și, pornind de la el, considerăm că toate intrările în Parlamentul European trebuie să fie renovate astfel încât ele să corespundă standardelor de securitate. Ați văzut uh, ce s-a întâmplat la intrarea dinspre piața Luxemburg. Ei bine, este, este vorba despre o renovare, despre o regândire um, de ultimă oră. Măsurile sunt de ultimă oră și asta ne dorim și pentru celelalte intern, intrări. Uh, în anul 2016 vom uh, lucra, vom face în continuare aceste lucrări folosind fonduri um, neutilizate pentru a ne asigura că toate intrările în uh, Parlamentul European vor fi renovate astfel încât să corespundă celor mai înalte standarde de securitate pe parcursul anului 2016. În ceea ce privește consolidarea activităților parlamentarilor în circumscripții, e o neînțelegere aici, se vorbea despre 14 milioane. Nu, nu este vorba despre sume suplimentare, uh, ci este vorba despre sume care nu au fost folosite în anii trecuți și care ar putea fi folosite în anul 2017 pentru a schimba, a modifica și a îmbunătăți infrastructura IT, astfel încât această infrastructură să nu fie folosită, să nu poate fi folosită Uh, doar la sediul Parlamentului European, ci și în circumscripții. Și când vorbi, vorbesc despre modernizarea sistemelor IT, mă refer la posibilitatea organizării teleconferințelor, etc. Uh, măsuri care uh, sunt disponibile sau instrumente care sunt disponibile aici dar ar trebui să poată fi disponibile și în birourile din circumscripții. În ceea ce privește asistenții, se adaptează ușor bugetul aici. Deocamdată nu putem să estimăm care este cererea reală în acest domeniu și tocmai de aceea adaptarea este una minimă. Uh, biroul a decis schimbarea regulilor privind asistenții. Asta este până la urmă una dintre concluziile sau necesitatea acestor uh, schimbării acestor reguli a devenit evidentă în cel târziu în urma raportului privind bugetul pe 2015. Deci, avem într-adevăr o adaptare a bugetului pentru asistenți, dar în același timp avem și reguli noi privind uh, asistenții. Această noutate ne face să nu putem estima într-o manieră mai uh, plină de acuratețe costurile care ar putea apărea în 2017. Sediile. Nu Parlamentul decide numărul de sedii. Aceste sedii sunt consfințite prin tratate și tratatele trebuie să fie respectate de către noi. Mai apoi, salariile. Întotdeauna respectăm uh, datele primite din partea comisiei. Uh, Comisia face niște estimări în funcție de inflația din diferite state membre și uh, decide dacă sunt necesare creșteri salariale sau nu. Și în trecut Comisia a făcut erori și în sus și în jos. Au existat situații în care cerea creșteri buget, uh, salariale, dar acestea nu erau necesare, sau dovedite a nu fi necesare. Dacă îmi permiteți, eh, explicam anul trecut că pentru că Eurostatul nu a putut să comunice cifrele la momentul pregătirii bugetului, am ajuns la această distorsiune între eh, bazele eh, care au fost folosite în pregătirea bugetului și creșterea care a trebuit să fie implementată retroactiv la 1 iulie 2015. Asta a apărut ca un fel de disfuncție și a trebuit să fim atenți la deciziile luate pentru a remedia situația. Mulțumesc. Ce vreau eu să spun era că nu există estimări separate făcute de administrația Parlamentului, ci avem date pe care le primim din partea Comisiei Europene, pe baza cărora, date pe baza cărora toate instituțiile uh, europene decid uh, până la urmă uh, ia o decizie cu privire la rubrica salarii. Prin urmare, noi nu putem să ne bazăm pe alte date. Dar aveți dreptate, au existat uh, greșeli și în trecut și probabil vor fi și în viitor greșeli în sus sau în jos. În ceea ce privește transferurile, trebuie să, re, uh, trebuie să respectăm uh, regulamentul de procedură. Există transferuri care trebuie să fie până la urmă aprobate de către Comisia pentru uh, Bugete, dar mai există și uh, uh, sume mici care necesită transferuri și pe aceste transferuri mici prezidiul are, președintele are dreptul să ia o decizie. Anul trecut cred că era vorba despre o sumă de 7 milioane, nu mai mult, care a fost transferată la decizia exclusivă a președintelui. Domnul Wieland, îmi cer scuze, domnule președinte, vreau și eu să intervin, dar pe scurt. Pe viitor, poate că n-ar fi rău ca ședința să fie măcar parțial cu ușile închise pentru a putea discuta mai clar despre securitate. În al doilea rând, 3,60 de euro. Asta este costul Parlamentului European pentru fiecare cetățean european. Dacă ne, comp- ne comparăm cu uh, americanii, ei, cetățenii americani trebuie să plătească 5 euro per uh, cap uh, de locuitor pentru uh, Parlament. Uh, și plătesc această sumă sumă, chiar dacă n-au niciun fel de influență până la urmă asupra lucrărilor uh, Congresului și Senatului. Deci, până la urmă, costul implicat de Parlamentul de European este rațional. În al treilea rând, s-a vorbit despre structura uh, uh, bugetului poate că am putea crea uh, bugete individuale pentru comisii. Și comisiile ar putea să își gestioneze mai apoi uh, bugetul după bunul plac. Dar eu cred că genul acesta de discuții n-ar trebui să fie purtate în plină procedură bugetară. Haideți în toamnă, după încheierea procedurii bugetare, să organizăm o audiere și să vorbim acolo despre maniera în care am putea îmbunătăți, într-adevăr, structura bugetară. După aceea, principiul uh, cantitativ. M-am uitat aici la uh, colegii din sală am văzut un coleg care n-a vorbit deloc, a stat tot timpul aici, cu siguranță însă va scrie o întrebare. După aceea mai sunt și alți colegi care au rămas o perioadă, după ce au plecat, poate că nu vor scrie nicio întrebare. Au existat alți colegi care au intervenit în discuție. Uh, unii dintre ei vor uh, scrie o, vor, uh, vor face o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral sau de ce doar asta, ci și un amendament. Alții sunt în sală și sunt absolut convinsă că, sunt convins că vor depune amendamente. Dar nu întotdeauna oamenii care vor depune amendamente sau vor scrie întrebări cu solicitare de răspuns oral au fost uh, atenți 100% în uh, perioada aceasta de, de ședință, perioada asta scurtă. Prin urmare, cum putem, cum am putea evalua calitatea unui eurodeputat, eurodeputat pornind de la semnalele acestea, factorii aceștia externi uh, și semnele pe care le putem noi uh, percepe. După aceea, faptul că suntem transmiși, transmiși în uh, direct pe, uh, indir, pe internet. Da, poate că n-a fost, uh, nu toate discuțiile pot fi purtate așa. Dar mi-am dat seama că transmiterea pe internet a ședințelor până la urmă ne încurajează pe toți să fim mai uh, ambițioși în intervențiile noastre. După aceea, mașinile electrice. La Strasburg, Strasburg asta nu e o soluție, pentru că oricum e greu să obții o mașină acolo. După aceea, întrebarea dacă trebuie sau nu să fim transportați din A în B, uh, aici la Bruxelles, ei, Dați-mi voie să vă spun că e imposibil să fiu un taxi și aici la Bruxelles, uh, locuri de parcare nu se găsesc. Prin urmare, eu am nevoie de transport spre aeroport. Atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru aceste precizări și vreau să vă mulțumesc de asemenea și pentru sugestiile pe care le-ați făcut. Cred că noi cu toții împreună trebuie să ne asumăm în parte uh, Uh, responsabilitatea ce ne revine în costurile și cheltuielile și eficiența Parlamentului European. Vorbeam despre valoarea adăugată. Ei bine, noi suntem cei care trebuie să demonstrăm că există o valoare adăugată în activitatea parlamentară și dacă democrația nu are preț, ea are totuși un cost. Și că în epoca în care trăim noi trebuie să stăpânim aceste cheltuieli publice, să le ținem sub control. Vă mulțumesc foarte mult! și vom avea cu siguranță și alte ședințe. Vreau să vă spun că era prima, primul nostru schimb de opinii în această comisie și că pe 9 martie la ora 12 este termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. Aceste amendamente vor fi discutate pe 7 aprilie, în momentul în care se va adopta raportul final, care va ajunge în principiu în ședința plenară pe 13 aprilie. Iată. Mulțumim pentru faptul că ne-a ajutat să ținem sub control cheltuielile publice și pentru că întăriți autoritatea uh, autoritatea bugetară și anume Parlamentul European. Mai avem încă un alt punct pe ordinea de zi și anume Curtea de Conturi. Curtea de Conturi are dificultăți pentru a recruta colaboratori și vor să transforme trei uh, locuri de muncă permanente AST3 și unul AST1, vor să le transforme în uh, locuri de muncă în uh, locuri de muncă permanente cu gradul AST3. În principiu n-ar fi probleme și încura, putem încuraja Curtea de Conturi să instaureze această măsură. Eventual sunt observații, văd că nu, atunci putem spune că se adoptă această decizie și iată că astfel am epuizat toate subiectele care figurau pe ordinea de zi. Aș dori să știu dacă mai sunt și alte observații pe care doriți să le faceți. Văd că nu, se suspendă ședința.